begrüße Sie herzlich zu unserer Sitzung. Wir nehmen die Beratungen. Stimați colegi, bine ați venit. Vom începe cu cu delegările, Cred că s-a adoptat ordinea de Acum doresc să vă reamintesc care este regimul lingvistic și că le puteți găsi pe site și că Actus vă pregătiți buletinile de vot și de asemenea se transmite live pe internet ședința. Vom avea un vot electronic, cum spuneam, și doresc să vă reamintesc și de cele spuse de coordonator pe 13, 13 februarie mai exact. Vi s-a transmis pe 19 februarie anunțul și în cazul în care nu există niciun fel de observații, consider că s-a adoptat până la finalul ședinței. Putem trece acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba de regulamentul OLAF. Am avut mai multe reuniuni ale raportorilor din umbră și ar trebui să aveți cunoștință de toate subiectele discutate. Raportorii nu doresc să ia cuvântul, așa că putem să trecem la vot și vom începe cu votul în bloc și după aceea vom trece la amendamente. Uh, bloc, votul în bloc A pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic, vă rog. Deci, a, votul în bloc A. Verificăm acum electronic. Să aprobă. Trecem la votul în bloc B. Pentru. Este vorba de cel cu roșu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să aprobă. Putem trece acum la articolul 119. Este toată lumea pe aceeași pagină? Deci 119. Se află pe prima pagină a listei de vot. L-ați găsit cu toții foarte bine. Deci 119 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 16 devine caduc. Numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iuri 24, vot pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 devine caduc. Dacă se adoptă, votul în bloc A. 8. Pentru. Cu amendament oral, fără obiecții, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 17. Pentru, împotrivă. Să verificăm, vă rog frumos, Libe 17. se respinge. Iuri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iuri 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iuri 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iuri 29 devine caduc. Numărul 12 cu amendament oral, fără obiecții, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iuri 13 pentru împotriva abțineri se respinge. Libe 19 pentru împotriva abțineri se respinge. Iuri 31 pentru împotriva abțineri se respinge. 120 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Iuri 32 devine caduc, Libe 20 devine caduc, Libe 21 devine caduc, liber 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 devine caduc, Iuri 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 și 124 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic. Deci 110-124. Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121, retras. 123 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm, vă rog. Deci 123, verificăm. Am încheiat votul. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi cer scuze, de vine caduc. nu se votează, 130 pentru, împotrivă, în două părți pentru prima parte, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua cu amendament oral, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Am verif- să verificăm partea a doua de la 130. Am închis votul. Se adoptă. 31 devine caduc. 129. Asta inclus uh, la 130. Deci votăm acum 128 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog. Să verificăm 130 partea a doua. Am închis votul. Se adoptă, dar devine caduc. 127 7 devine cadou de asemenea. Iurii 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Libe 25 devine caduc. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iuri 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 26 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog. Libe 26. Am închis votul, se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 139. Devine caduc. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iuri 36 și Libe 27 devin caduce. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Vă rog să verificăm 45. Am închis votul. Se respinge. 137 pentru împotriva abțineri se adoptă. Să verificăm. 137. Am închis votul. Se adoptă. Iuri 37 devine caduc. 136 devine caduc. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm. 46. Am închis votul. Se respinge. Îmi cer scuze, nu am văzut acest lucru. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 29 și Iuri 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 30 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Libe 30. Am închis votul. Să respinge. Libe 31 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Nu participă toată lumea. Să adoptăm. Iuri 40 devine caduc, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 devine caduc, compromisul 1A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica. Se adoptă, îmi cer scuze că nu am văzut rezultatul din prima. 53. Devine caduc. Și acum, 147. Amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 devine caduc. Votăm 149 pentru, împotrivă. Să verificăm 149, trebuie să îl votăm. respingem. respinge. 51 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe... Puteți repeta, vă rog? 151. Majoritatea a fost clară, dar să verificăm. 151. Se adoptă. 153 a fost adoptat. Libe 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 34 și Iuri 31. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 56. A fost majoritate clară, dar verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Următoarele devin caduce. Acum libe 36, iurie 43 pentru împotrivă să verificăm. Libe 36 și Iuri 43. Am închis votul, se adoptă. 57 cu amendament oral, nu sunt obiecții, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 154 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 58 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Libe 37 pic, devine caduc, 59 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul al 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, Iuri 44 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1B pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 157 cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 63 este acoperit, 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 65. Să verificăm 64. Se adoptă 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Libe 32, devine caduc. Iuri 45 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 devine caduc, Libe 41 devine caduc, la fel Iuri 46. Votăm Libe 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iuri 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 162 și 45 libe sunt identice, votăm în două părți. Prima parte devine caducă, deoarece s-a adoptat amendamentul 71. Ultima frază este compatibilă pentru împotrivă abțineri să adoptă. Libe 44 pentru, împotrivă abțineri să respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Să verificăm, vă rog. 72. 72. 72. still... Ne lipsește un vot. Se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 devine caduc, ca și Libe 46 și se adoptă. 74 caduc, 75 pentru împotriva abțineri adoptat. Haideți să verificăm 75. And it is rejected. I'm sorry, I couldn't see that. 166 in favor. 166 pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 47 caduc, 168 pentru împotriva abțineri adoptat, 76 pentru împotriva abțineri adoptat, 167 pentru împotriva abțineri adoptat, 77 pentru împotriva abțineri adoptat, 78 pentru împotriva abțineri se adoptă, Libe 48 caduc, 169 pentru împotriva abțineri respinsă. 79 și 171 pentru împotriva abține adoptate. 170 și libe 45. Acestea sunt caduce. 172 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 84 și 177 pentru împotriva abțineri adoptate. Libe 51 caduc, 178 pentru împotriva abțineri adoptate. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 181 retras, 182 și liber 52 pentru împotrivă. În două părți, mă scuzați, spune președinta. Pentru împotrivă abțineri. Prima parte respinsă, a doua parte pentru împotrivă abțineri se respinge. Iuri 49 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 3. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 4. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 182 și liber 53 pentru împotriva abțineri adoptate, 84 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85, două părți, prima parte pentru împotriva. Nu, prima parte este caducă, da? Cum e? La 85, da. Nu, acesta este caduc. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 185, două părți, prima parte. Aceasta este caducă. Da? Partea a doua, pentru împotriva abțineri. Nu, și partea a doua este și ea caducă. 86 pentru împotriva abțineri se adoptă. 87, nu, acesta este caduc și Libe 56 ca o adăugire, pentru împotriva abțineri se adoptă 90, pentru împotriva abțineri se adoptă 186, pentru împotriva abțineri se adoptă 187, pentru împotriva abțineri se adoptă 91, pentru împotriva abțineri se adoptă 92, pentru împotriva abțineri se adoptă 93, pentru împotriva abțineri se adoptă 94 cu amendament oral, fără obiecțiuni, pentru împotriva abțineri se adoptă libe 57 este caduc, libe 38 este acoperit, amendament oral 4 pentru împotriva abțineri se adoptă 96 pentru împotriva abțineri se adoptă 97 pentru împotriva abțineri se adoptă 98 pentru împotriva abțineri se adoptă 99 pentru împotriva abțineri se adoptă 100 pentru împotriva abțineri se adoptă 102 pentru împotriva abțineri se adoptă, 103 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm la 103. Ne lipsește un vot în continuare. Se respinge. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Mă scuzați, nu, compromisul 5 am hotărât că întâi votăm structurile. Prima parte la structuri. Prim, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri. Se poate verifica partea a doua? Am terminat verificarea și se respinge partea a treia pentru împotrivă. Haideți să verificăm și la partea a treia. Dragi colegi, nu lăsați deschis așa. Am votat o revizuire, nu se știe când va avea loc. Felicitări. Bravo. Da, Va trebui să o facem în uh, plenară. Ne trebuie cel puțin o dată acestei revizuiri uh, planificate. Pentru că nu prea se știe când va avea loc ea. 189 pentru împotrivă abțineri. Putem să verificăm 189, vă rugăm? 189, da. și se respinge. 105, nu, 106 pentru împotrivă, abțineri se respinge, Iuri 1 pentru împotrivă, abțineri. Iuri 2, par, două părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă, abțineri se respinge. Libe 1 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iuri 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iuri 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 2. Nu, e caduc. Bun. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 4 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Libe 4. Nu, n-am văzut, dar era deja respins cu vârf și îndesat. Iuri 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Iuri 6 acoperit de libe 5, libe 6 acum. Da. Haideți să verificăm. Libe 6. Verificăm. Check is over and it is rejected. Se respinge. Iuri 7 acoperit de libe 6, Iuri 8 pentru împotriva abțineri respins, Iuri 9 pentru împotriva abțineri se respinge, libe 7 pentru împotriva abțineri respins, libe 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, Iuri 10 pentru împotriva și se respinge. Iuri 11 pentru împotriva abțineri, respins. Libe 9 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Iuri 12 pentru împotriva abțineri respins. 108 pentru împotriva abțineri respins. Da, verificăm amendamentul 108. Am terminat verificarea și s-a respins. Iuri 13 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Libe 10, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Iuri 14 pentru, potrivă abțineri respins. 109, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri respinsă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă Iuri 15, pentru împotrivă, abțineri respins. 111. Pentru împotrivă, abțineri respins. Da, verificăm 100. 11, 11 111, da. 1. Lipsește un vot și s-a respins. Iuri 16 pentru împotrivă abțineri. Nu. Nu știu. Nu știu cum s-a votat, așa că verificăm. Iuri 16. Un coleg încă nu a votat respins. Iuri 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iuri 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iuri 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. Libe 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. 112 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Iuri 20 pentru împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru împotrivă, abțineri, respins. Da. Verificăm 114. And it is adopted. I'm sorry, I didn't, I didn't see that. Și se adoptă, mă scuzați, nu veduse mai devreme, Iuri 21 pentru împotriva, abțineri respins, Iuri 22 pentru împotriva, abțineri respins. 115 pentru, împotriva, abțineri respins. Iuri 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 15 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă și vot final pe raport, vot cu apel nominal, am deschis votul. It is largely adopted. Thank Se adoptă cu mare majoritate. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc asistentului meu și secretarilor și raportorilor din umbră pentru că nu a fost deloc ușor să facem ceea ce am făcut. Am trecut și deci de partea cu votul. Vă mulțumesc foarte mult.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 Mergem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul de Curții de Conturi și urez uh, bun venit acestei instituții. Vă rog frumos, așa din, de mult acest raport și ne bucurăm că îl putem avea astăzi. Dear members of the Budgetary Control Committee, ladies and gentlemen, Thank you for today's kind invitation. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor. Uh, mă bucur foarte mult să vă prezint, prezint astăzi raportul special al Curții de Conturi ce privește EFSI, Fondul European de Investiții Strategice, și ce trebuie făcut pentru ca acesta să fie un succes de plin. EFSI, așadar, a fost înființat în 2015 ca parte a planului de investiții pentru Europa sau Invest for Europe, Europe pentru a acoperi deficitul de investiții care a apărut uh, odată cu criza din 2008, criza financiară și economică. A fost uh, înființat de uh, BERD și în componența bordului apare și Comisia. Inițial avea un fond de garanții de 16 miliarde, dintre care 5 miliarde resurse proprii pentru a permite BEI să ofere finanțare ca aceasta să fie apoi uh, acoperită până la 350 de milioane din surse exterioare, cu accent pe IMM-uri și, practic, prezent în toate statele membre. Ideea era să se evalueze dacă sau cu acest raport să se vadă dacă EFSI a fost eficient pentru a sprijini investițiile suplimentare necesare în, tot, în toată Uniunea Europeană. În 2015 deci a fost, 2015 uh, a, fost, a început acest fond și am uh, analizat activitatea sa până în 2018. Am auditat, deci, uh, situația, portofoliul operațional, uh, un eșantion, de fapt, din acestea și am uh, trimis uh, chestionare și am uh, discutat cu cei de la comisie și cu alți experți din domeniu. Am consultat și alte părți interesate, mm, cum ar fi ombudsmanul, dar și reprezentanți de la CESE, de pildă. Ne-am întâlnit și cu diferiți deputați la începutul acestui proiect ca să înțelegem mai bine care este abordarea parlamentară a acestui proces. Mă bucur pentru că m-am întâlnit cu o seamă dintre dumneavoastră. Considerăm că grupul BEI a reușit să mobilizeze majoritatea sumelor promise și asta la data de 30 iunie 2018 grupul BEI a apropo a aprobat uh, până la 65,5 uh, miliarde în perioada respectivă. Uh, mai mulți factori au contribuit la această situație, e vorba de asigurarea de garanții, de flexibilitate, mai puține ținte și mai puține constrângeri la portofoliu, structuri și proceduri administrative guvernamentale mai fluide și așa mai departe. FC a permit BI să uh, ajungă să-și uh, acopere riscul când vine vorba de finanțările din 2018 față de cel din 2014-15, însă, de fapt, sumele, sumele total consemnate au fost mai mici decât planificat. BI a uh, și-a asumat riscuri mai mari, nesigure, împrumuturi pe termen lung și a avut contrapartide mai riscante, așadar, pentru că a profitat de produse financiare mai riscante în sine. Au existat și alte instrumente europene, uh, specific europene, mai ales în domeniul transportului și energiei. Acolo s-a concentrat uh, auditul nostru. Ne-am gândit la, ca pe viitor să nu mai fie suprapuneri eventuale între EFSI, de pildă, și fondurile structurale, respectiv instrumentele financiare de investiții. Noi am evaluat EFSI uh, ca să vedem dacă aduce o plus valoare față de cele scontate și având în vedere că a existat un risc mai mare decât cel consemnat la BEI, nu înseamnă neapărat că uh, au fost sume mai mari uh, aduse la acest fond o trăime din fondurile pentru cercetare și așa mai departe ar fi putut oricum să fie acordate unor proiecte fără intervenția EFSI. Și bineînțeles că uh, creditele s-au acordat uh, în funcție de durată sau în funcție de costul lor. BEI ar fi putut să financeze foarte bine conform propriilor termeni de referințe fără să treacă prin EFSI metodologia folosită a fost cumva supralicitată în sensul că s-au uh, adus uh, plus valori reale în economia reală de către EFSI. Uh, Factorul multiplicator nu a fost cel scontat. Sumele mobilizate de EFSI sunt toate investițiile generale ale proiectelor finanțate de EFSI. Uh, și chiar și în aceste condiții efectul multiplicator este supraestimat. Bineînțeles că în aceste condiții există un risc de dublă contabilitate și de supraestimare a factorului uh, multiplicator. N-au exist, existat uh, indicatori de performanță, uh, nici mm, garanții bugetare, ceea ce înseamnă că asta diminuează posibilitatea de evaluare reală. Portofoliul din 2017, așa cum a fost el evaluat, în schimb a corespuns uh, parametrilor, însă acoperirea geografică pentru finanțări nu a fost suficient echilibrată, majoritatea banilor ducându-se în principalele state membre uh, europene mai mari. UE 15, acolo unde uh, existau parteneriate cu băncile naționale și cooperative. Iată de ce trebuie mai multă asistență tehnică pentru uh, statele mai puțin dezvoltate în acest sens. Vedeți aceste observații la pagina 37 și aliniatul 54. Uh, băncile promoționale. Uh, acolo resursele au fost primite la timp în momentul în care, dacă s-ar făcut mai multe, atunci rezultatele au fost și mai, ar fi fost și mai bune. N-am primit însă rezultate uh, și uh, cifre concrete de la toate proiectele. Putem să spunem că EFSI a ajutat într-adevăr la investiții în Europa, însă trebuie spus că uh, Uh, investițiile, așa cum au fost ele anunțate, nu au luat în calcul faptul că BEI finanța deja anumite proiecte, precum și că Uniunea Europeană finanța deja o serie de instrumente financiare. Oricum, sunt proiecte care ar fi fost oricum uh, finanțate fără intervenția EFSI. Trebuie făcute mai multe pentru a acoperi mai bine și echilibra uh, Uh, partea sau distribuirea geografică a acestor uh, finanțări. Recomandări. În primul rând, uh, să se folosească, dar în mod justificat, produsele mai riscante. Apoi, complementaritate între diferitele surse de finanțare, ce îmbunătățirea evaluării potențialului folosirii unor resurse altele decât EFSI și apoi să se estimeze mai bine investițiile mobilizate, o mai bună acoperire geografică și, în sfârșit, sprijinirea investițiilor mai activă. Ne bucurăm că am avut concursul BEI și al Comisiei uh, în acest proces al nostru și mai ales ne bucurăm că cele două instituții au uh, acceptat cele cinci recomandări pe care le-am uh, făcut. Două dintre acestea sunt deja implementate, recomandările B și C. Însă Ședința de astăzi arată că publicarea raportului, deși este un moment important, nu este sfârșitul raport, ă, acestui proces. Vom monitoriza în continuare modul în care aceste recomandări vor fi puse în aplicare de către Comisie și de către BEI. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnul Lincas, pentru această prezentare foarte interesantă. Lucru care nu ne surprinde întrucât vine practic în întâmpinarea impresiilor pe care le aveam deja. Din partea dumneavoastră vine doar o dovadă medico-legală, cum ar veni, a ceea ce uh, presupuneam și noi. Ringrazio la Curte de Conti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului Bring de la Curtea de Conturi și tuturora uh, Uh, din echipa sa pentru munca lor. Vreau să subliniez ceva în legătură cu uh, acel, uh, această dublare a eforturilor uh, sau adiționalitate de la FC1 pe care au menționat-o și alți uh, deputați. Raportul spune că multe proiecte din cele susținute ar fi putut să fie finanțate și prin instrumentele deja existate, existente, poate în condiții mai proaste ca durată și ca costuri. Când vine vorba de acel caracter adițional, nu înseamnă neapărat condiții financiare avantajoase pentru proiecte, ci să finanțezi proiecte care n-ar fi putut altfel să fie sprijinite. Pentru a uh, realiza într-adevăr o relansare adevărată a investițiilor în Europa. Programul FC1, ca să fie bine, într-adevăr, bine implementat și să fie eficient, să aibă valoare adăugată, așa cum s-a spus aici de multe ori, pentru a proteja investitorii, pentru a proteja de falimente, trebuie să facă mai mult decât atât. Curtea arată că în cadrul financiar multianual, cu această ocazie, se poate lucra pentru o mai bună complementaritate între diferitele instrumente existente, ca ele să fie mai accesibile și să nu fie suprapuneri și dublări inutile între programe și uh, instrumente. Cred că uh, lucrurile merg pe această cale. Uh, însă trebuie ca programul să fie în continuare uh, urmărit cu multă atenție pentru a asigura sinergii uh, pozitive în investiții și asta pentru o mai bună și mai solidă economie europeană. Curtea uh, spune că trebuie să existe mai multă coerență între programele de investiții ale UE și obiectivele sale strategice. Ar fi fost bine dacă Curtea de Conturi ar fi făcut și o analiză în legătură cu calitatea și durabilitatea nu numai economică, dar și de mediu și socială a proiectelor finanțate. FC1 a finanțat proiecte foarte discutabile de multe ori din punct de vedere al protecției mediului, cum ar fi uh, rafinării, oțelării, um, uh, exploatare de gaze naturale, autostrăzi și așa mai departe. Uh, să nu uităm că majoritatea uh, proiectelor finanțate de fc 1 s-a desfășurat în transporturi și energie pe seama altor sectoare importante, cheie, cum ar fi cercetare, mediu, capital uman, eficiență energetică, care au reprezentat, uh, au reprezentat mult mai puțin în ponderea proiectelor în total. Asta înseamnă că nu ne vom putea respecta așa cum trebuie angajamentele din acordul de la Paris Uh, și într-o analiză ex post ar trebui chiar să vedem care a fost într-adevăr uh, plus valoarea reală a EFSI și care a fost contribuția cu adevărat din punct de vedere economic, dar și social și de mediu a acestor proiecte. Se privește efectul de pârghie și efectul multiplicator. BEI arată care este metoda de calcul și cum a fost ea modificată mai apoi, ar fi fost bine ca Bay să ne explice mai bine cum stăm cu această nouă metodologie pentru a vedea și noi cum s-a calculat uh, altfel sau cum se va calcula altfel situația pentru ca să uh, evităm dublările și așa mai departe. Aș cere astfel BEI să ne dea date actualizate în legătură cu uh, evaluările pe care le-a făcut pe efectul multiplicator. Apoi mă îndoiesc un pic în legătură cu acea distribuție geografică. Datele uh, pe care le avem noi, mi se pare că ne arată o mai, un mai mare echilibru, având în vedere PIB-ul per capita. Uh, BEI cred că știe care este rolul său în sensul că în momentul în care um, nu există în anumite țări, într-adevăr, bănci promoționale, acest sistem nefiind dezvoltat peste tot în toate țările. În sfârșit, pentru a ajunge la acele 315 miliarde de investiții, ar fi trebuit să avem 61 de miliarde aprobate până în iulie 2018. Însă, doar 50 de miliarde au fost aprobate în iulie 2018 și nu s-a atins nivelul scontat. Um, dar, uh, bineînțeles că s-au făcut uh, multe lucruri în ultima clipă, foarte multe proiecte s-au aprobat în ultima clipă și sunt destul de perplex. Este clar că multe proiecte au fost aprobate așa în mod accelerat pentru a acoperi anumite, anumite baze. Uh, BEI am înțeles că a înțeles ceea ce curtea a semnalat, uh, având în vedere această primă revizuire a EFSI și rezultatele sale ulterioare. Pentru cadrul financiar multianual uh, um, trebuie să fim mai atenți la alte aspecte. De pildă, mă gândesc la cum a reacționat președintele BEI la raportul, la raportul Curții de Conturi. S-a spus în presă că președintele acestei entități uh, consideră că raportul curții uh, este plin de baliverne. Mi se pare că lucrurile trebuie să fie cumva clarificate și dacă ar fi așa să stea lucrurile, mi se pare foarte grav și aș vrea să am uh, informații în legătură cu aceste acuzații care au fost adute, aduse în uh, presă. Având în vedere toate problemele și criticile, cred că Bei ar fi bine să-și facă autocritica și să înțeleagă mai bine situația și să înțeleagă înțeleagă ce spune Curtea la Conturi și să arate că a învățat din greșelile trecutului, pentru că este clar că este loc și de mai bine în activitatea sa. Este foarte clar că opacitatea nu ne ajută să progresăm, nu ajută pe BEI să progreseze, care știm bine este un partener esențial în aceste proiecte și programe de investiții și ne întrebăm dacă este o instituție care chiar este capabilă să coopereze așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Colegii Pirinski, bitte. Pirinski, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum ați uh, remarcat, uh, este vorba despre un raport foarte analitic și nu este prima oară când această comisie a stabilit asemenea caracteristici, îngrijorătoare de altfel, ale programului FACE, cu toate astea, așa cum ați subliniat, acum avem, așa cum spuneați, dovezi criminalistice, cum ar veni, forensic evidence, ale acestor uh, caracteristici. Și cred că dacă o luăm de la coadă la cap, cum spunea și domnul Brincat, noi ai spus că nu este întreaga poveste, nu e sfârșitul poveștii și ar trebui să ne gândim la cum anume trebuie să tratăm situația și, domnul și domnul Vali a spus acest lucru. Doamnă președintă, cred că acest raport este o bază de plecare foarte bună pentru o examinare aprofundată a programului de până acum, precum și a programului cel nou, InvestEU. Ce înseamnă ceea ce tocmai am spus? E bine, justificarea a ceea ce se cheamă depășirea lacunelor investiționale și astea au fost luate în calcul în cifrele generale ale UE în comparația dintre situația de dinainte de criză și de după, însă aceasta nu este o linie directoare suficientă în privința programelor care sunt necesare pentru a trata diferitele variabile care ne arată cum funcționează toate aceste chestiuni în diferitele state membre și subregiuni ale Uniunii Europene. Ajungem uh, apoi în punctul în care programul trebuie să fie perceput ca o valoare adăugată limpede mai degrabă decât uh, toate dubiile pe care le ridică, ce înseamnă valoare adăugată, unde și în ce măsură se poate vorbi despre valoare adăugată, câte vreme ar fi fost și alte metode de finanțare a unui proiect dat. Ceea ce domnul îți spunea întreagăt este o chestiune destul de îngrijorătoare, o afirmație îngrijorătoare, cum că curtea nu a primit acces la informațiile solicitate cu privire la proiectele care nu au fost adaptate, adoptate. Iar aici, doamna președintă, cred că am uh, mai vorbit despre asta și cu alte ocazii, ideea accesului curții de conturi, în ce măsură are curtea de conturi uh, acces la funcționarea băncii pentru a putea să, face, să facă o evaluare reală a felului în care funcționează, la lumina obligațiilor în temeiul tratatului, a protocolului aferent BEI și M-aș bucura să capăt lămuriri atât din partea curții de conturi, cât și din partea BEI. Nu am vrut să menționez aspectul distribuției uh, geografice din capul locului, însă acesta are de-a face în mod limpede cu capacitatea diferitelor state membre de a beneficia de un asemenea program iar implicarea tardivă a Comitetului Consultativ este o indicație clară a nevoii unei abordări mai țintite către statele membre și în funcție de situația cu care ele se confruntă. Într-un fel pot să vă spun că am impresia că ar fi necesar să existe o programare mai bună a funcționării instrumentului, a fondului și a versiunii sale actualizate, fiindcă, așa cum uh, am mai auzit și cu ocazia unor audieri la care au participat uh, membrii din Consiliul de Administrație al Băncii și al președintelui Hoyer, uh, el însuși, care e la curent și care ne-a spus că este o, că B este o bancă care funcționează în funcție de cererea care le parvine diferiți, uh, diferite entități, îi se adresează cu propuneri. Deci e vorba despre, până la urmă, un program care funcționează în funcție de propuneri. Cred că e vorba despre o chestiune, despre o gamă întreagă de chestiuni fundamentale care trebuie tratate cu ocazia viitoarei uh, perioade de programare. Aș întreba cum poate comisia noastră să joacă un rol proactiv în a trata într-un mod sistematic aceste chestiuni, în a le aduce în fața altor comisii interesate, cum ar fi Comisia Regii, dar și la modul general, referindu-mă la felul în care programul urmează să fie pus în aplicare. Mulțumesc foarte mult, doamna Iala. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo, digamos... Da, confirm și eu ce a spus uh, colegul meu, Pinieschi și doresc de asemenea să mulțumesc pentru raport, raportul Curții de Conturi. De asemenea, doream să pun o întrebare legată de unele elemente din FACE. A avut loc un fel de configurație pornind de la investițiile legate de bugetul european, un fel de inginerie de diferite feluri pentru a pregăti proiecte. Aș dori să știu dacă domnul Brincat a avut oportunitatea să analizeze și această construcție pe care am făcut-o, care, dacă putem spune așa, a reprezentat, ai face cadou uh, bei, un fel de instrument care avea ca misiune să pregătească proiectele. Chiar dacă era în principal un instrument financiar, dar am să știu dacă a putut să evalueze elementul respectiv. Deoarece nouă ni s-a părut că ar putea fi important. În al doilea rând, un alt aspect care ne preocupă legat de face. Într-un fel, a funcționat ca un fel de program de marketing pentru BI și Curtea de Conturi ne-a dat dreptate că a dus ca produse tipice ale BEI să capete o nouă viață, să poată fi propuse. Deci nu este foarte pozitiv pentru FEI să spunem că nu își mai asumă riscul pe care doream noi să-și-l asume, deoarece, până la urmă, ăsta era scopul cheie al instrumentului ca într-o perioadă de lipsuri, să spunem, să animăm pe ei și să îi ajutăm să-și asume riscurile necesare când era nevoie pentru revitalizarea economiei, atât legat de marile întreprinderi cât și de IMM-uri. Și, în al treilea rând, doresc să mă refer la IMM-uri. De foarte multe ori se spune că a fost un program de mare succes, iar eu doream să știu următoarele. Dacă este reală durabilitatea IMM-urilor că au făcut parte din proiect câțiva ani mai târziu sau dacă a fost doar uh, un efect temporar. Și în ce privește noile perspective financiare, nu avem de-a face cu o configurare complet nouă a InvestEU, dar vreau să știu dacă Curtea de Conturi ar putea să pună la oaltă acest raport de astăzi cu recomandări specifice pentru InvestEU. Nu s-a făcut o prezentare inițială și eu cred că ar fi foarte interesant să le vedem, ținând cont și de acest nou raport. Mulțumesc! Ja, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann möchte ich der EIB das Wort geben. Herr, Herr Kuhn, bitte. Domnul Kuhn, vă rog. Madam Chair, Mr. Brinkert, um, honorable members of the CONT Committee. Stimați membrii ai Comisiei CONT, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați permis să participăm la această sesiune și să vă răspund la întrebări. Doresc de asemenea să mulțumesc în special Curții de Conturi și întregi echip de audit pentru activitatea excelentă, pentru cooperarea excelentă pe parcursul procesului. A fost o experiență foarte bună pentru BEI, am învățat foarte multe și cred că putem să explicăm foarte multe legate de acele chestiuni aflate la mijloc. Acum la ficionul ajutorul vedem că este în linie într atingerea obiectivelor stabilite de către legiuitori, dar și prin uh, diferitele alte mecanisme pentru a se ajunge la acele investiții în valoare de 350 miliarde de euro până în 2023. Marja stabilită până în 2018 a fost stabilită. Vreau să subliniez acest lucru, fiindcă s-a indicat că marja de finanțare nu a fost indicată, însă nu acesta a fost obiectivul pentru acest instrument, ci sumele țintite pentru instrumentele subliminale. Experiența a arătat că BEI nu ar fi putut finanța operațiunile aprobate conform în, în temeiul EFSI fără uh, sprijinul și, și capacitatea pe care le-a permis EFSI, cel puțin nu în aceeași măsură și nu în condiții rezonabile pentru clienții băncii și uh, debitori. EFSI <clears throat> a permis băncii o extindere a operațiunilor cu risc ridicat și prin EPSI s-a sporit finanțarea cu peste 500% în raport cu 400% în raport cu partea anterioară, o situație imposibilă fără acest program. În al doilea rând, înainte ca EPSI să existe, BEI putea doar să realizeze operațiuni cu risc în număr limitat, care reprezenta în jur de 6% din finanțarea noastră generală. În al treilea rând, datorită garanției UE 30% dintre semnături pot să vină de pe acum pentru așa numitele operațiuni speciale. În uh, componenta de infrastructură, BEI a lucrat cu 70% din clienți, clienți noi pentru BEI, practic. Am ieșit din zona de confort inițială și am încercat să identificăm noi clienți și noi investiții. Una din patru operațiuni a fost cofinanțată alături de băncile de promovare națională. În pregătirea următorului CFM va trebui să ne asigurăm că respectăm principiul care au permis succesul realizat. Nu am spus că nu ne vom schimba și nu am spus că nu ne vom adapta, nici într-un caz nu am zis că nu vom urma recomandările pe care le-a făcut curtea, toate dintre acestea fiind justificate. Vrem doar să ne asigurăm că orice funcționează nu este distrus și că vom putea să uh, continuăm uh, în ameliorările pe care le-am început. Uh, Până în iulie 2018, din 2015 am făcut o serie întreagă de ameliorări. Etapa numită FC1. La finele 2017, Parlamentul și Consiliul au votat pentru o extindere și o ameliorare a FC. FC 2.0 va continua până la finele CFM-ului actual, până în 2020, cu alte cuvinte. Extinderea a venit și cu o reformare a regulamentului FC, cu scopul de a remedia neajunsurile primei etape. O serie întreagă de preocupări pe care le-a ridicat curtea au fost tratate de acest regulament EFSI 2.0, în același fel în care anumite recomandări ale curții sunt considerate a fi deja puse în aplicare. Este cazul de pildă pentru recomandarea referitoare la ameliorarea evaluării unor, unor potențiale uh, utilizări a unor surse diferite pentru funcționarea, pe finanțarea proiectelor EFSI. Metodologia a fost ameliorată, de asemenea, de comisie, pentru a ne asigura că dubla contabilizare este evitată. Consiliul uh, director a a aprobat o nouă metodologie de multi, cu multiplicator în octombrie 2018 și metodologia de multiplicare a EPSI a fost și actualizată în martie 2018. O nouă actualizare uh, se pregătește pentru a ține cont de noile proiecte din cadrul EPSI 2.0. Aceste metodologii vor să asigure că doar investițiile în mobilitate sunt uh, luate în calcul uh, la nivelul obiectivelor EFSI. Referitor la distribuția geografică și s-au făcut mai multe comentarii anterior, în acest sens, EFSI uh, într-adevăr poate să aibă performanță mai bună, toată lumea recunoaște acest lucru. BEI continuă să încerce să obțină o mai bună distribuire la nivelul Uniunii Europene, cu toate astea ar fi poate binevenită evaluarea unor noi căi de a de la fapte, inclusiv în privința sprijinului BEI, distribuția geografică nu poate fi calculată doar pe volumele absolute, trebuie să fie percepute și în contextul PIB-ului unei țări date. Așa numitele UE, țări UE 15 reprezintă 80% din bugetul uh, UE. Investițiile EFSI reflectau acest lucru în mod uh, strâns, însă recent Investițiile către noile state membre au crescut în mod substanțial. Astăzi, numeroase state noi, mai mici, cele pe care criza le-a afectat în mod puternic, la, în raport cu mărimea economiei lor, Grecia, Estonia, depinde. ele sunt primele în uh, clasificarea EFSI, Portugalia, Bulgaria și Spania le urmează îndeaproape. Aceste rezultate se mână de faptul că Comisia Europeană și BEI de multă vreme deja au făcut eforturi în uh, polirea echilibrării geografice și au accelerat cooperarea cu băncile de promovare naționale care au uh, expertiză locală și știu care sunt nevoile de finanțare propriu-zise. S-au creat platforme investiționale și modele de cooperare suplimentare care uh, doresc o localizare sporită, mai ales prin hub-ul de regionalizare. Când vine vorba de prima recomandare, promovarea unei utilizări justificate a produselor cu risc ridicat conform EPSI. BEI analizează situația, puteți fi liniștiți, cu referire la maximizarea oportunităților și utilizarea diferitelor uh, instrumente de finanțare a datoriilor și justificarea pe deplină a acestora. Vă mulțumesc pentru atenție. Für die Generaldirektion ECFIN, Frau Waltonen, bitte. Domnul Voltcanen din partea ECFIN acum. Da, vă mulțumesc. Salutăm raportul Curții de Conturi și evident că întotdeauna este foarte util să avem și o uh, vedere din exterior a felului în care punem în aplicare lucrurile. Vom trage învățămintele necesare, mai ales în contextul InvestEU. și în privința discuțiilor legislative din prezent și vom avea un singur program umbrelă pentru diferitele instrumente financiare. Vom încerca să evităm o parte din problemele semnalate în raportul curții. De asemenea, analizăm cu atenție și adiționalitățile și felul în care putem răspunde la eșecurile de pe piață când vine vorba de investiții. Până la urmă este vorba de un program de investiții, deci va rămâne în continuare bazat pe cerere, dar va avea o politică de gestiune și o orientare mult mai clară. Și sper că vom putea de asemenea să rezolvăm și problema echilibrului geografic. Noi să facem acest lucru prin uh, oferirea de consultanță și um, prin ajutarea pentru sporirea capacității acolo unde este nevoie. Sperăm să vedem proiecte cât mai inovatoare și sperăm că vom putea propune tot mai multe fonduri pentru investițiile sociale, investițiile în dezvoltarea abilităților. Încercăm să nu ne ocupăm doar de situația din 2008, când doream să impulsionăm investițiile. Dorim acum să ne concentrăm pe arile unde este cea mai mare nevoie, în domeniile unde ar ajuta cel mai mult economia europeană să crească în mod durabil și să răspundem la toate provocările care ne confruntăm acum. Vă mulțumesc! Mă gândeam la următorul lucru. Să începem cu a vedea ce se întâmplă. Cu cât problemele sunt mai mari, cu atât avem mai puțin la dispoziție. Deci să vedem ce s-a întâmplat. De fapt, am fost criticați și nu s-au dus critici serioase. Mi s-a spus că asta ține de trecut, am rezolvat lucrurile, nu mai sunt probleme nici comisia nu a primit răspuns. Eu aș dori să știu următorul lucru. De ce Curtea de Conturi nu a putut avea acces la proiectele care au fost respinse? Asta în primul rând. În al doilea rând, aș dori să văd mai multe compromisuri. Aș dori să văd că se lucrează mai mult, ce avem de-a face cu un dezastru. doresc să vă dau din nou cuvântul și aveți acum posibilitatea să ne dați mai multe explicații. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să încep cu câteva observații. În primul rând, luăm foarte în serios toate recomandările. Deci nu este deloc adevărat că le ignorăm sau că nu dorim să ne îmbunătățim. În al doilea rând, multiplicatorul FACE este în mai parte un instrument credibil pentru măsurarea impactului. Evident că întotdeauna când avem la face cu proiecte de anvergură, putem să îmbunătățim lucrurile când descoperim slăbiciunile, luăm în serios și deja le-am rezolvat. Suntem foarte umili când vine vorba de evaluarea noastră și dorim să ne îmbunătățim în continuare. Curtea de con- Curții de conturi nu i s-a refuzat niciodată accesul la informații pe care le-a solicitat și pe care le-am fi putut pune la dispoziție, pe care le aveam. Evident că unele proiecte au fost refuzate, da. Refuzul nu a fost luat de un organism de luare a deciziilor. Trebuie să știți că majoritatea proiectelor la care lucrează colegii sunt refuzate în discuțiile inițiale cu clienții se telefonează unui ofițer de plăți de pe piață, se explică proiectul, iar ofițerul respectiv pentru împrumuturi explică dacă ar putea să funcționeze sau nu. Și de ce mai multe ori proiectele respective mor în fașă, nu trec la, part, la etapa următoare, deoarece nu au suficientă substanță pentru a funcționa. Evident că de cel mai multe ori nu putem să împărtășim aceste informații, deoarece nu le avem. Este ceva care se întâmplă tot timpul, în fiecare secundă. Nu avem așadar o listă completă cu refuzuri. Evident că avem o listă cu proiectele care au fost refuzate oficial în comisiile noastre și evident că aici se poate face o analiză. Am pus la dispoziție toate informațiile pe care le avem, deci doresc să fie foarte clar că BEI nu a ascuns niciun fel de informație, a fost complet transparentă. Nu dorim să fim văzuți drept o bancă care nu dorește să ia lucrurile în serios, care nu dorește să se îmbunătățească. Dacă citiți cu atenție raportul, vedeți că este foarte echilibrat și că sublinează succesul FACE ceea ce nu s-a spus până acum la această reuniune. De asemenea, cred că Curtea a început cu observații pozitive. Deci nu aș vrea să deviem lucrurile. Este un program foarte credibil care a ajutat Uniunea Europeană să depășească o mare parte din deficitul de investiții. Deci noi susținem programul și am dorit să vedem mai multă susținere pentru el în general. Mulțumesc! Da, eu nu mă îndoiesc că dacă dumneavoastră oferiți foarte mult, o finanțare foarte mare, are și un efect. Evident că există un efect. Dar problema este dacă nu ar trebui să vedem un efect mai mare sau mai bun. Aveți cuvântul. Da, Comisia a acceptat toate recomandările din partea curții. Când mă referam la viitor, este vorba de o dovadă că mergem în direcția respectivă. Evident că vom pune în aplicare recomandările așa cum au fost acceptate către comisie, când vine vorba de FACE și de altele. Deci nu doar că vom propune un nou program pentru următorul cadru financiar multianual. Domnul Brinkhardt, vă mulțumesc încerca să răspund la principalele puncte aduse în discuție de către toți intervenienții de până acum și sper să nu omit nimic esențial. În ce privește natura limitată a informațiilor, nu pot spune că ni s-au refuzat multe informații, dar nu am avut acces la imaginea de ansamblu. La ce mă refer? Am luat notă de comentariul reprezentantului BEI că uneori este greu de uh, adunat toate informațiile de la nivel foarte jos. Dar eu cred că o instituție de dimensiunile de anvergura BEI ar trebui să poată să evalueze situația pe teren și să poată oferi imagine ansamblu, nu doar pentru proiectele aprobate, cât și pentru cele refuzate și să poată oferi refuze pentru, motive pentru refuzuri. De aceea mi s-au pus multe întrebări în legătură cu acesta la Bruxelles și n-am putut să răspund, deoarece nu se regăsa printre informațiile care ne-au fost puse la dispoziție în timpul programului de audit. Comisia și BEI recunosc că am fost uh, corecți, dar fermi, pe parcursul auditului. Corectitudinea auditului a fost confirmată am folosit cuvântul succes în titlu, deoarece noi, în principiu, credem în FACE, dar dorim doar să vedem că este mai eficient, mai transparent. Nu, credem că, nu spunem că nu credem în acest instrument. Și s-a adoptat un ton foarte negativ care nu apare, nu reiese de pe urma raportului nostru. spune că schimburile dintre noi au fost pozitive și pe parcursul procesului de negociere. Doresc să mai răspund la două lucruri importante. Știu că în special doamna Arasente s-a referit la InvestEU. Eu cred că în legătură cu InvestEU ar trebui să ne clarificăm poziția. Situația asta în felul următor. Schemele de garantare a bugetului european, cum ar fi InvestEU, joacă un rol tot mai important. Și ele trebuie să fie gestionate corect și monitorizate de către Parlament. Rolul nostru este să folosim procese de audit pentru a ajuta Parlamentul și Parlamentul național să facă acest lucru. Noul InvestEU va fi o sursă majoră de susținere pentru investițiile în cadrul cadrului financiar multianual 2021-2027, dar acest lucru este în continuare în lucru, mai trebuie aprobat. Avem o garanție de 38 de miliarde și o creștere de 36%. Investiu va folosi experiența de pe urma fostului program și va înlocui o serie de alte instrumente Așadar, ni se pare o simplificare binevenită față de situația actuală. Fondul investiu va fi similar cu FACE, chiar dacă vor exista diferențe importante când vine vorba de guvernanță. Trebuie să fiu foarte clar într-o anumită privință. Nu ni s-a cerut părerea în ce privește propunerea legislativă a investiu. Înțelegem că este posibil să ne ceară părerea de către alte instituții în continuare. Salutăm simplificarea pe care o aduce Investiu. Evaluarea noastră preliminară este că este vorba de o propunere bine lucrată, în general. Este clar că totuși rămân unele chestiuni controversate, cum ar fi aranjamentele privind guvernanța propuse inițial de comisie, cele referitoare la FEIS și la Investiu. Raportul nostru ne-a referit la operațiunile financiare aprobate rapid, dar circunstanțele prin vestiu sunt diferite. Poate că acum nu este așa de mare nevoie să ne mișcăm repede și ar trebui mai degrabă să vedem ce programe trebuie susținute. Poate că unii dintre noi strâmbesc la dreptate. Scheme de guvernanță la investiu trebuie să nu, nu doar să garanteze o foarte bună performanță, când vine programele finanțate, dar și să poată oferi uh, publicului posibilitatea de a monitoriza îndeaproape rezultatele. După cum știm, gradul de responsabilitate este diferit și față de schemele tradiționale de finanțare. Nu este vorba neapărat de sumele cheltuite, ci de sumele care sunt în joc. Expunerea financiară pentru bugetul european va crește, credem noi, din cauza a investiu. Și momentan nu este foarte clar, după urma propunerii, în ce măsură se va adăuga acest lucru la expunerea investiu. După cum știți, mandatul nostru este guvernat de un acord tripartit la care ia parte și Comisia. Putem examina operațiunile financiare susținute de bugetul european, dar nu și celelalte operațiuni ale BI. Deci BI nu este auditată în întregime de către Curtea de Conturi. Nu suntem un auditor extern al BI, în modul în care putem audita alte instituții, cum ar fi Comisia. <coughs> Chiar dacă scopurile la care contribuie BEI sunt identice. Aș dori să mă refer și la distribuția și diversificarea geografică sau lipsa acesteia. Mă bucur să văd că și Comisia și chiar și BEI au vorbit constructiv în această privință și că trebuie să mărim gradul de diversificare, deoarece s-a spus în presă că nu ar putea să analizeze acest lucru. În ce privește diversificarea geografică, recunoaștem că FEI se bazează pe cerere și că nu are o distribuție proporțională în rândul statelor membre. Cu toate acestea, mai mult de 47% în operațiunile FEIS au fost uh, îndreptate către trei state membre, peste limita stabilită în orientările strategice ale FEIS. Operațiunile implementate cu Convara Băncilor Naționale s-au uh, centrat în anumite state membre, pe când altele au avut o capacitate mai mică. În practică, am găsit foarte puține dovezi că dezvoltarea de noi produse cu risc mare a dus la o diversificare geografică. Dar cred că cel mai important lucru, ceea ce am mai putut menționa și într-un uh, interviu dat unui post de radio din Estonia, este că BEI și Comisia nu au analizat cauzele unei cereri scăzute din partea anumitor state membre. În general, nu au fost de acord cu noi, dar dacă analizăm recomandările pe care le-au acceptat, vedem că recomandarea scrie, negru pe alb, cât mai categoric, o recomandare pe care au acceptat-o și voi cita. Comisia și BEI prin Comitetul de conducere trebuie să vadă care sunt cauzele profunde ale dezechilibrului geografic și să facă tot ce e posibil pentru ca lucrurile să se remedieze în următoarea perioadă de implementare. Comitetul uh, director trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt implementate până la sfârșitul anului 2018, așa cum am recomandat noi în raport. Ne bucurăm foarte mult că ambele entități au făcut acest lucru și s-au angajat cu fermitate. În ceea ce privește comandările, noi nu dorim aici să contrazicem implementarea a două din cinci recomandări, să cont de ce a spus și de BI, dar rămâne în continuare faptul că din cinci recomandări, trei sunt complet noi și au fost susținute și adoptate și de Comisie și de BI. Aș zice așa, dar că toate acestea sunt elemente pozitive. ca mea finală se referă la efectul de multiplicare. Știu că unele state membre s-au referit la acest subiect. Cred că și cei de la BEI s-au referit la el, vor să mă corectați dacă mă înșel. Volumul mobilizării de investiții se bazează pe aprobări și nu pe semnăturile și pe mm, fondurile virate propriu-zis. Metodologia pentru calcularea investițiilor mobilizate se bazează pe costurile eligibile totale și nu pe momentul când s-a oferit uh, finanțarea de către BEI. Și chiar dacă BEI a fost ultimul investitor care a luat part la proiect și dacă finanțarea deja era asigurată și din alte surse, rămâne în continuare adevărat că asistența FACE este cea care a generat susținere și din alte surse. Investiții mobilizate se bazează pe o anumită presupunere care nu ține de momentul exact când se fac investițiile. Și încă o considerație importantă pe care doresc să menționez, poate că am prezentat-o prea discret în prezentarea inițială. Și anume, posibilitatea numărătorii dubli. Deci nu este o posibilitate, ci a existat chiar un caz am remarcat un astfel de caz de numărătoare dublă când s-au făcut investiții și același am avut și din partea FEI și din partea BEI la un moment dat o numărătoare dublă, iar BEI a corectat această eroare. Cred că mă voi rezuma la cele spuse până acum în această privință. În ce privește finanțarea cu profil de risc mai ridicat, uh, legat de FACE, doresc să fac o observație. Nu știu dacă BEI sau Comisia a spus următoarele, că angajamentele luate ulterior s-ar putea să fi să fi devenit inutil în urma evoluției lucrurilor. În 2016-2018 s-a făcut um, revizuirea strategiei pentru a dezvolta noi produse, pentru a se adapta la nevoile pieței pentru a îmbunătăți efectul de catalizator al băncii în sectorul privat. Dar am remarcat că noilor întors strategice au fost adoptate abia în septembrie 2017. Deci ei s-a folosit de produse mai riscante sau bănci cu mai multă experiență din EU15 pentru a pune aplicare instrumentele de distribuire a riscului. În ce privește întrebarea privind dacă am analizat programul special menționat de doamna Arasente, acest lucru nu a făcut parte din brieful nostru tot așa și în privința hub-ului, dar am văzut că era vorba de finanțare cu un grad de risc mai ridicat decât uh, finanțarea standard de BI. Dar acum proiectele ar putea finanțate și în lipsa FACE. Danke, Herr Brinkert. Haben Sie mal in Erfahrung gebracht, wie viele Stellen die EIB... Vă mulțumesc foarte mult. Câte locuri de muncă a fost creată la BEI pentru a administra fondul EFSI. Nu am găsit aceste date în raportul dumneavoastră. Știți care au fost uh, resursele umane mobilizate? it was not part of our audit as such, madam, but obviously uh, it's something we can look into in follow-up reports, the same way we intend to uh, look... Da, nu a făcut parte din raportul nostru. Bineînțeles că trebuie să vedem uh, în ce măsură abordările tematice au fost într-adevăr îmbunătățite. Cum s-a menționat aici, mediu, social și așa mai departe, Asta ne, ne, ne va preocupa în continuare, dar, într-adevăr, ce ați întrebat dumneavoastră nu face parte din raport, dar pe viitor va trebui, într-adevăr, să facă parte. Mulțumesc. Acum să vedem domnul Kun. Cum ne răspunde la întrebări? Mulțumesc foarte mult. Per total, pentru EFSI, am crescut, practic, numărul de posturi cu 300 de oameni, 300 de locuri de muncă, din totalul 3.000 de angajați ai BI, de ce a trebuit să avem acești oameni suplimentari, aceste posturi suplimentare, din mai multe motive. Numărul de tranzacții a scăzut, dar a trebuit să facem mult mai multe operații individuale. Apoi, am avut de a face cu operațiuni mai complexe și mult mai riscante decât în trecut. Vreau să repet că, în general, operațiunile normale ale BEI uh, acopereau 4-5 milioane de fonduri riscante, uh, pe când acum ne refeream la 60 de miliarde de fonduri cu risc gestionate anual. Și este foarte clar că e vorba uh, apucă de proiecte riscante, cu un rating scăzut, de subinvestiție. Deci a trebuit să punem la punct uh, o serie de instrumente cu băncile promoționale. Și avem acum un instrument de creditare care este campion pe piață capital hibrid pentru companiile de utilități, pentru investițiile în infrastructurile acestora. Mai multe investiții s-au făcut în acest sens și vreau să vă spun că faptul că documentul strategic EFSIC a fost aprobat destul de târziu nu are nimic de a face cu punerea la punct a produselor efectiv, care muncă a început uh, mult uh, în amonte. În momentul în care s-a înființat EFSI, noi am și început acest proces și când EFSI a început să funcționeze, noi aveam deja produsele uh, puse în aplicare. Bineînțeles că era vorba de un instrument strategic de la EFSI uh, cu niște orientări strategice. El a apărut, uh, însă se știa dinainte, din prima zi a funcționării fondului, cum vor arăta lucrurile în general. A trebuit deci să uh, a trebuit să avem mai mulți oameni, dar nu i-am angajat și am luat de la alte departamente ale băncii. Am trebuit, deci, să facem o muncă de colectare a resurselor umane în cadrul uh, băncii. Vă mulțumesc! Da, ați vorbit despre 300, aproape 300 de posturi. Sincer, trimiteți-ne ceva scris negru pe alb. Mi-aduc aminte de momentul în care s-a înființat fondul EFSI. 150 de oameni sau de posturi, așa am spus la început. Și am spus și eu atunci că erau prea puțini. Uh, acum ne spuneți 300, aproape 300. Trimiteți-ne o scrisoare așa cum trebuie. Um, v-am fi recunoscător dacă ați putea să ne transmiteți în scris aceste lucruri. Și aș vrea să am și eu ceva la dosar concret. Da, bineînțeles. Dar nu uitați un lucru. FC face parte din activitățile noastre curente. Și e greu de spus că cineva lucrează numai pe proiecte FC și nu pe alte lucruri. Avem un inginer care se ocupă poate de FC, dar se ocupă și alte proiecte ale noastre. Nu este așa de clar. Dar uh, ne vom strădui din răsputiri să, răsputeri să vă dăm niște cifre pe care le putem uh, aduce în discuție. Nu, domnul Vali. Da. Marco. fi vrea să ia cuvântul întâi. Da. Foarte pe scurt, uh, doamnă președinte. Uh, practic sprijin exact cele spuse dumneavoastră, numai ce. Am ascultat cu multă atenție această dezbatere și eu spun că rolul nostru aici uh, la cont a fost acela de a ne proiecta în viitor în legătură cu EFSI și ce urma el să devină și că, în general, mesajul Trebuia să fie unul pozitiv. Cu toate acestea, de la bun început noi am prevăzut niște probleme de guvernanță și pe bună dreptate. Și acum stau și ascult uh, și mă întreb, într-adevăr, care este legătura dintre activitățile curente normale ale BEI și modul în care gestionează uh, EFSI. Nu cumva au existat niște conflicte, nu cumva au existat niște suprapuneri, uh, suprapuneri de costuri administrative și așa mai departe. Și cred că doamna președinte foarte bine a menționat aceste lucruri. În al doilea rând, um, ceva ce tot revine uh, când vorbim despre sectorul bancar, e vorba de transparență și uh, control. Este foarte clar că e loc și de mai bine întotdeauna și mesajul uh, este foarte clar și anume că opacitatea uh, e întotdeauna un, uh, un risc și un pericol. BI întotdeauna a lucrat cu produse de risc de la înființarea sa, însă noi aici ne străduim să înțelegem ce s-a întâmplat cu aceste investiții dacă ele au fost făcute bine sau dacă au existat uh, falimente și așa mai departe. Este foarte clar că nu noi avem capacitatea de a înțelege aceste lucruri și nici nu avem timpul și nu e locul să facem asta și nu avem capacitățile BEI, dar este foarte clar că pe undeva problema guvernanței este una recurentă și ea merită să fie abordată în continuare. Acum, vă rog, dacă ați putea să reacționați Mm, da, cred că colegul Ashley a spus foarte bine și foarte concentrat ce trebuia să spunem. Da, Marco Vali. Vreau să vă spun că și la Ecofin mâine se va discuta fondul EFSI și eficiența acestor uh, investiții. Este foarte clar că investițiile în continuare suferă în Europa. Criteriul de adiționalitate de la FC1, eu am fost raportor din umbră, acest criteriu, vă spuneam, nu mi se pare că a fost atins în mod satisfăcător absolut deloc. De aceea am și mers pe un FC 2.0, așteptăm deci rezultate și sperăm că acest nou invest UE să dea rezultate și să pornească sub bune auspicii și să avem uh, un impact mai mare al acestor uh, instrumente. Nu aș vrea să uh, ne culcăm pe lauri și să uităm că o anumită parte a clasei politice din, din Europa uh, Um, dorește investiții, dar nu acolo unde ele sunt cele mai necesare. Mă refer mai ales în zonele mai sărace, mai sudice a Europei. Acolo e nevoie de cele mai multe investiții și nu aș vrea ca iarăși să dăm bani acolo unde BEI știe că poate să financeze foarte bine um, BEI ca cel mai mare creditor uh, din lume nu ar trebui să uh, aibă o soluție de facilitate și să finanțeze acolo unde deja se finanțează foarte bine prin băncile promoționale, ci să aducă acel element uh, de adiționalitate și, bineînțeles, sperăm să avem impact real asupra economiei reale și să vedem creștere, dezvoltare și crearea de locuri de muncă. Deci ne dorim și sperăm în sfârșit că acest cu, F, cu acest FC2 InvestEU lucrurile să se miște mai bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Sunt convinsă că vom mai avea ocazia să mai discutăm despre aceste subiecte. Am terminat cu punctul 4 de pe ordinea noastră de zi. De fapt, nu m-am înșelat uh, în legătură cu punctele în sfârșit, deci la punctul 4. Acum suntem la punctul 5 problemele legate de baza de date TED, achiziții publice, Europa, TED. Așadar, Tenders Electronics Daily. Vreau să mulțumesc secretariatului și serviciului nostru de cercetări. Mulțumesc domnului uh, Fischer um, pentru acest uh, studiu. Acum trei luni deja pusesem acest subiect uh, pe ordinea de zi și este clar că există probleme cu aceste date. Ele nu sunt deloc fiabile. Și și politic vorbind, în fiecare an ă, trebuie spus că situația este importantă pentru că în fiecare an se petrec peste 200.000 de licitații sau achiziții publice în Europeană. Din 2017 sistemul a fost ă, reînnoit și s-a vorbit și despre cine depune <coughs> aceste, sau cine deschide aceste uh, licitații, care e problema concurenței în Europa și așa mai departe. Ne trebuie date fiabile. As, as uh, you mentioned, this is a follow-up to a study on uh, Așa cum spuneați, revin cu informații noi referitor la achizițiile pentru infrastructură. Un exercițiu pe care l-am efectuat anul trecut. Mă refer în special la o chestiune care a dus la acest studiu și anume diferitele uh, cifre legate de uh, ofertarea unică. Am uh, solicitat și analizarea unor alte chestiuni, le-am rezumat aici în privința lacunelor din baza de date a TED, originea acestor lacune, acestor erori, pentru a putea analiza uh, tiparele acestor lacune și la lumina noilor evoluții, dar și în vederea unor uh, ameliorări posibile la adresa TED. Cifrele pe care le-am analizat pentru studiul anterior au acoperit perioada 2009-2017. Prin urmare, trecând acum la punctul întâi, am uh, evocat o cifră în prezentarea noastră, aproximativ 12% uh, din toate contractele per valoare din 2009 până 2017 sunt conform nouă contracte de acest gen, single payer, ofertare unică. Există însă anumite aspecte pe care le-am subliniat, anumite atenționări. O altă cifră menționată a fost cea de 35%. În momentul respectiv nu putem să vă explicăm diferența dintre cele două cifre, deoarece nu știam uh, de unde provenea cea de-a doua cifră, cum era generată aceasta, mai puțin de faptul, mai pu- știind doar că provenea dintr-un raport al DG Regio. Ceea ce era limpede însă este că cifra aceasta din partea de DG Regio se referă la perioada anului 2014 în mod expres și cifra noastră pentru Polonia și Ungaria, cifrele aferente erau de fapt superioare uh, cifrei din raportul uh, DG Regio pentru 2016. Deci, cifrele nu erau identice, nici vorbă, însă ambele sugerau uh, o rată importantă de contractare prin acest sistem, ofertare unică de statele membre în uh, ambele state membre în acel an. Metodologia raportului DG Regio cea pentru analiza realizată de către cei de acolo, în vederea obținerii cifrei respective, nu era limpede în ceea ce ne privește, de deci nu e cu putință să precizăm cu precizie motivul pentru care cifrele prezentau diferențe, însă existau mai multe motive, să spunem, legitime. Ar fi putut fi folosite metodologii diferite în legătură cu anumite aspecte, de pildă o zonă cheie se referă la utilizarea valorii uh, contractului, contractelor uh, versus numărul contractelor încheiate. Atât pot să vă spun referitor la acest uh, subiect momentan, trecând mai departe la lacunele din uh, baza de date TED. Ne referim la lipsuri, la erori, la o abordări fără consecvență, mai ales în raport cu felul în care sunt subscrise contractele Uh, cadru și nepublicarea contractelor respective în baza de date TED. Asta în sine nu constituie o eroare ca atare sau o lacună în datele existente în cadrul TED. E vorba de faptul că datele și contractele respective nu sunt publicate pur și simplu în cadrul TED. Referitor la datele lipsă, ele au de-a face și când ne-am uitat la aceste la procedura single bidder cu ofertă unică, ne-am uitat la mai multe elemente, la mai multe domenii. O chestiune interesantă este faptul că ele erau esențiale pentru analizarea acestei proceduri single bidder, dar nu erau obligatorii, cu domenii absolut obligatorii de introdus. Chiar dacă se includ toate datele obligatorii, asta nu înseamnă în mod implicit că va fi cu putință să obținem pe baza lor o analiză fiabilă. Și mă refer aici la sistemul uh, la standardul care a acoperit datele acestea până în anul de referință 2017. În privința aspectului nepublicării în TED, acest grafic uh, este bazat pe indicatorii pe care ni-a pus la dispoziție DG Grow, publicații din 2012-2015, ca procentaj din PIB, excluzând uh, serviciile publice, utilitățile și sectorul apărării. Ceea ce se vede aici este faptul că unele state membre au avut uh, cote foarte reduse de, de publicare și conform DG Grow, orice peste 5% e considerată a fi o cotă bună. Tot ce e sub, undeva la 2,5%, se consideră a fi o rată nesatisfăcătoare. Iar aici avem 12 state membre care se încadrează sub 2,5% și doar 4-5 peste 5%. Asta nu indică în mod uh, concludent ceea ce ar putea să lipsească, însă este o indicație a faptului că în anumite sectoare sau în anumite state membre nu se publică atât de mult, mult pe cât s-ar putea și cred că DG Grow Uh, studiază această chestiune chiar în momentul de față. Venind acum, uh, ajungând acum la aspectul uh, originilor, lacunelor și erorilor asociate. TED, întâi și întâi, TED nu a fost creată ca bază de analitică, ci mai degrabă ca platformă și mi s-a descris de către comisie ca fiind uh, o platformă bazată pe o logică um, birocratică, bazată pe hârtie. Standardul anterior, care s-a aplicat datelor pe care le-am analizat noi, dispunea de un număr de domenii uh, obligatorii limitat ceea ce a însemnat faptul că numeroase alte câmpuri, alte domenii erau necompletate, inclusiv uh, numărul de oferte și suma contractelor acordate. Oficiul de publicații al UE are un mandat limitat, crescut, cred, în temeiul noului standard, dar, de pildă, mi s-a indicat că dacă se, identifică, dacă se identifică ceva ce pare a fi uh, îndoielnic, tot ce se poate face este o sesizare de către oficiu, către autoritatea contractantă. Dar dacă aceasta din urmă spune nu, vrem să fie publicată ca atare informația, este obligatorie publicarea informației, chiar dacă ea uh, pare nefiabilă. Sistemul este unul foarte complex. Există o serie întreagă de formulare standard care trebuie folosite pentru introducerea datelor și există de altfel numeroase formulare de acest gen, de acest gen chiar și în statele membre. Deci situația este destul de confuză și ea poate să ducă la semne de întrebare, dar și la neajunsuri la nivel de compatibilitate în privința utilizării sistemelor, cele care sunt în uz în statele membre, dar și între acestea din urmă și sistemul TED, ceea ce înseamnă că până la introducerea noului standard și punerea sa integrală în aplicare, va fi uh, necesară o dublă introducere a datelor, într-o primă etapă în sistemele naționale și mai apoi în cadrul platformei TED. Acum, uh, relund uh, și de la punctul precizat anterior, publicații limitate folosite în cadrul TED. Am sugerat că o posibilă origine a acestui neajuns ar fi o conformitate insuficientă și o aplicare insuficientă a legislației ONU. Ne-am aplicat în detaliu asupra acestui punct, dar pare a fi uh, o origine a acestor preocupări referitoare la publica- publicațiile existente. Ar fi, practic, o concluzie destul de logică în acest uh, sens, o chestiune care merită analizată. Acum, în ceea ce privește Tiparul uh, lacunelor TED, o chestiune izbitoare în acest sens, se referă la faptul că există o demarcație clară între situația noilor state membre, cele din Europa Estică și Centrală, și statele membre din Europa Occidentală și de Nord. Acolo în acest sens, uh, cele din uh, Europa Estică și Centrală tind să <coughs> furnizeze date mai uh, complete. Spun asta în temeiul unui alt studiu realizat. Suedia, de pildă, conform acestuia, are rata cea mai ridicată de dată lipsă din câmpurile cu caracter obligatoriu. Regret, prezentarea nu este tocmai uh, statornică. Slovacia are numărul de date cele mai, uh, cele mai complete din uh, studiul existent. Noul sistem la care v-ați referit, doamna președinte, anterior, el e cuprins practic în trei directive, una din, do- din 2014 și uh, de un regulament uh, de punere în aplicare al Comisiei legat de formularele electronice, care urmează să um, aducă cu sine un potențial o serie de ameliorări, necesitând ca statele membre să folosească doar uh, formulare electronice, va avea loc o integrare fluidă între sistemele statelor membre și TED, nu va mai fi necesară o dublă introducere a datelor, uh, Practic se reduce birocrația, se aduce un plus de transparență, un număr mai mare de câmpuri obligatorii, în practic marea parte a acestora sunt obligatorii, de asemenea va avea loc o validare automată într-o proporție mai mare și va fi asigurată o mai mare consecvență în privința felului în care sunt tratate contractele uh, cadru și un mandat mai uh, amplu pentru oficiul de publicare, care are dreptul de a respinge sau mai, are mai multe posibilități de a respinge informațiile sau anunțurile care nu uh, sunt conforme cerințelor. Cu toate acestea, în ciuda acestor evoluții, s-ar părea că există în continuare majă destul de mare pentru datele din sistemul TED, marjă de neconformitate, să spunem așa, în raport cu speranțele existente. Am uh, indicat că o serie de căi de ameliorare a fiabilității datelor ar fi, întâi și întâi, limitarea posibilității de utilizare a formul, a formulei not to be published, a nu se publica. Există o serie întreagă de câmpuri, din câte pricep eu, care, în mod legitim, pot să nu conțină niciun soi de date, întrucât au fost marcate de statele membre ca not to be published, a nu se publica. Am sugerat și ameliorări în ceea ce privește conformității cu legislația UE, dezirabilă pentru a putea asigura faptul că tot ceea ce ar trebui publicat în TED se și publică în cadrul acestei platforme. De asemenea, eu aș uh, fi sugerat, în vederea sporirii calității platformei, uh, o ameliorare a calității datelor introduse, fiindcă este complicat până la urmă, de pildă DG Grow și biroul de și oficiul de publicații au uh, efectuat o consultare publică, în mod admirabil, legat de, noul, de noile formulare electronice, dar mai puțin în cazul în care deja cunoașteți în detaliu la ce se referă consultarea, mai puțin în cazul în care sunteți experți, e puțin probabil ca toate astea să vă spună foarte multe și în acest sens uh, cred că un public mai vast ar fi putut să fie util pentru tratarea anumitor limitări care par să existe chiar și azi în sistem sau care au șanse să persiste în cadrul acestuia. De sigur, există și utilizatorii finali care poate că nu pricep întotdeauna pe deplin ce semnifică aceste cerințe, cel puțin în trecut e limpede că acesta a fost cazul Atât din partea mea în privința documentului de informare, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a părut foarte interesant. Dar uh, să știți că mi-a lipsește un pic simțul umorului. Eu știam că tot subiectul avea o fundație instabilă. Am aici doi voluntari din partea DigiGrow și doamna Stenberg. Cine dorește să înceapă? Vă mulțumesc, mă numesc Stefan Apple și doresc să încep eu. Vă mulțumesc foarte mult că devotați atât de multă atenție și energie unui subiect important și pentru noi din partea de DigiGrow. Cred că este o problemă mai veche și deci doresc să repet o parte din pașii cheie pe care am luat în ce privește mm, licitațiile unice. După aceea voi da cuvântul colegul meu de la DigiCrew. Am avut uh, un start în 2015 care a subliniat anumite probleme care au apărut și în raportul privind fondul de coeziune. Cred că și domnul Ackerman s-a referit la câteva țări, cum ar fi Polonia și Ungaria, care au luat măsuri uh, ulterioare în privința cazurilor mai uh, mari. Și după discuții ulterioare am mai lansat un studiu în august 2018 pentru a studia mai mult subiectul. Studiul urmează să fie terminat și vă va fi transmis pentru a fi dat mai departe. Una din problemele cheie care este de pe urma studiului este că baza de date limitează analiza și este dificil de folosit. Dar se poate deduce de pe urma analizei că avem la dispoziție mai multe concluzii pe care vi le voi împărtăși. În primul rând, este important să luăm acțiuni eficiente și la timp din partea autorităților uh, pentru licitații În al doilea rând, baza de dată a arătat că, proced... că avem că trebuie să evite procedurile care nu sunt deschise și care au o perioadă de publicare foarte scurtă. În al treilea rând, cu siguranță că trebuie să se țină cont de dimensiunea economică și de alte variabile, dar trebuie să se aleagă o dimensiune potrivită pentru licitație. Multe ori, o agregare mai mare duce la licitație unică. Și, în ultimul gând, cred că ar trebui să încercăm să evităm să ne concentrăm pe final. De exemplu, avem uh, mai multe licitații unice când foarte multe au loc în decembrie. Cea mai importantă <clears throat> recomandare, după urma raportului, este că avem nevoie de date mai granulare pentru a putea monitoriza mai bine. Așadar, sunt foarte mulțumit că domnul Ackerman a explicat diferențele care au apărut și că au făcut parte și din discuțiile pe care le-am avut. Doresc să-i mulțumesc colegului de aici, de lângă mine. Cred că am avut o serie de interacțiuni foarte utile. Ce urmează acum din partea noastră? În primul rând, veți primi raportul, cred că peste câteva ore. În al doilea rând, un lucru foarte important pentru noi. Avem descoperiri care subliniază motivul și importanța condițiilor de înlesnire, care ar duce și la date mai bune și mai de încredere. Înțelegem că în acest moment Consiliul, în cadrul negocierilor pentru CPR, dorește să dilueze foarte mult lucrurile. Sper că putem conta pe sprijinul Parlamentului și pentru a menține Comisia Propunerii așa cum este, pentru a putea monitoriza mai bine atât noi cât și autoritățile naționale. De asemenea, am uh, preluat rezultatele de această licitație unică și am inclus-o în evaluarea noastră pentru semestrul european. Deci țările care au un număr mai mare de licitații de acest fel au fost analizate. Se va discuta acest lucru, se va discuta acest lucru după negocierile privind uh, semestrul european. Și acum îi dau cuvântul colegului pentru a discuta despre baza de date TED. Da, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Suntem foarte mulțumiți că suntem aici și că avem posibilitatea să discutăm un astfel de subiect. Cu câțiva ani în urmă, datele erau considerate un subiect foarte tehnic și chiar erau participau în general specialiști la discuție, iar acum a devenit o chestiune politică. Și așa ar și trebui, deoarece este un subiect cu importanță politică. Ar trebui să avem transparență și începește guvernanța. Și este adevărat că ne confruntăm cu unele probleme. Activitatea noastră a încercat să rezolve problemele respective. Am încercat foarte mult și, într-o anumită măsură, am reușit, ceea ce cred că apare și în raport. Avem uh, îmbunătățiri, dar mai avem de lucru. Și chiar acum pregătim o, o schimbare majoră cu formularele online, care probabil că vor apărea până în decembrie. De asemenea, doresc uh, de dragul imagini de ansamblu să spun că uh, Comisia în comunicarea sa privind achizițiile publice a plasat un loc foarte important pe lista priorităților problema datelor. Așa a apărut și susținerea pentru formulare online. Salutăm foarte mult acest lucru, că acum s-a transformat într-o chestiune politică și că raportul acesta merge în direcția potrivită. Putem discuta câteva lucruri uh, natură factuală, dar credem că, în general, raportul pune punctul pe ei. Acum 5 ani, când m-am alăturat echipei mele, principal economist mi-a spus uh, despre baza de date și mi-a spus următoarele. Avem un Ferrari, dar stă în garaj deoarece îi lipsesc roțile. Deci, da, baza de date TED are un potențial imens, dar nu are roți. Și, citind raportul, m-am gândit că este o imagine foarte bună. Vorbim, în primul rând, de dimensiunea juridică. Și aici ne referim la temeiul juridic, care nu este foarte solid și putem să mai revenim aici. Sunt unele probleme care nu se pot rezolva așa de ușor. Țin de directiva din 2014, ține vorba de punerea în aplicare la nivel juridic. Poate că voi discuta mai târziu punct cu punct. Cea de-a doua roată, când lipsește, reprezintă implementarea tehnică. Aici avem multe probleme. Următoarea, capacitatea și profesionalizarea mai ales a celor care introduc date în baza de date. Și ultima, voință politică. Deci de aceea cred că este foarte bine că discutăm subiectul astăzi, deoarece fără voința politică nu am vedea niciun fel de progres. Așadar, temeiul juridic. Asta o parte care ține de noi la comisie și anume actul de punere în aplicare. Am lucrat la acest lucru în două etape și poate că s-ar putea sublinia mai mult în raport. Primul rând am avut în 2015 această discuție într-o notă de subsol, dar îmbunătățirile din 2015 până acum nu s-au asociat cu cauza lor, de fapt, și ce am făcut a avut impact direct. Este vorba de câmpurile obligatorii care trebuie formate. Dacă observăm, de exemplu, statisticile din Suedia, care, nu e, care erau cele mai proaste, începând cu 2015, am putut constata o îmbunătățire foarte mare. Și acum sunt valori care nu mai lipsesc deloc. Deci am luat măsuri în 2015, dar a fost numit uh, o soluție de urgență, deoarece trebuia să avem formulare standardizate, rezultatele legislației în 2014 și noi atunci am spus, haideți să folosim o soluție de urgență și deoarece este vorba de un subiect foarte tehnic, trebuie să avem un act de punere în aplicare care să fie bazat pe utilizatori. Așa că doream să avem timp la dispoziție pentru a discuta ce îmbunătățiri am putea aduce pentru a trece de la um, folosirea formularului pe hârtie la cele digitale. Deci, în acest fel vom rezolva foarte multe din problemele pe care le-ați indicat. Evident că nu pe toate. Aveți dreptate. Una din problemele pe care le avem îl reprezintă temeiul juridic și v-ați referit aici la articolul 50. Acolo avem clauze care permit statelor membre să nu publice datele dintr-o serie de motive care nu sunt definite suficient de clar. Și acest lucru reprezintă o problemă. Chiar dacă am creat aceste câmpuri obligatorii care trebuie completate, în trecut, dacă statele membre nu doreau să le completeze, puneau niște valori întâmplătoare, de exemplu 0 sau 9999. Și în acest caz, noi nu putem să ne dăm seama când este vorba de o greșeală și când un stat membru a dorit să protejeze un interes comercial și nu a dorit să ofere datele. Cu noile formulare, Vom merge și mai mult în direcția potrivită. Vom avea o listă în care statele membre vor trebui să spună de ce nu doresc să publice datele. Deci măcar vom ști când este vorba de greșeli și când nu doresc să ofere datele pentru a proteja informațiile. Și în acest caz va trebui să acționăm în instanță pentru a putea avea jurisprudență, pentru a avea o interpretare mai bună a articolului 50. Da, acolo lipsește un principiu al interesului comun care ar putea să primeze în fața interesului comercial. Nu avem acest lucru în articol și am dorit să avem posibilități mai bune de acționare în urma unei decizii, unei hotărâri judecătorești. Va fi foarte dificil de rezolvat problema privind acordurile cadru este o problemă mare. Acordurile cadru devin tot mai folosite, ar putea să reprezinte până la 20% din achiziții publice peste pragul indicat, dar directiva spune în mod explicit că nu este necesar să se publice un contract cadru în cadrul altui contract cadru. Acest, această problemă este o problemă majoră în ce privește transparența și nu vom putea să acționăm la fața locului, va trebui să ne bazăm aici pe bunăvoință. Și menționează menționez aici un punct important care ne dă motive să fim optimiști, și anume că am văzut o schimbare foarte mare în ce privește um, cum acționează statele membre, deoarece au început la rândul lor să folosească datele cu volum foarte mare. Folosesc pentru raportări, pentru a comunica cu comisia. Și înainte erau văzute drept o povară administrativă, dar acum se poate vedea o schimbare de atitudine în partea majorității statelor membre. Și am putea atunci chiar să avem parte de mai multă bunăvoință și să mergem mai departe de ce apare în directivă privind contractul, acordul cadru. Este foarte important și pentru ce se află sub prag. Și am dorit poate ca raportul să sublinieze mai mult acest lucru. Este un aspect unde este nevoie de voință politică. Astăzi, mare parte din achiziții publice se află sub pragul pentru achiziții. Deci ne referim aici la baza de date și la nivelul C. Ne referim la ce se află sub prag. Și foarte multe finanțări din fondurile regionale ajung sub prag. dar cu siguranță că este cheie problema transparenței pentru ce se află sub acest prag. Și am avea nevoie de susținere politică aici. Împreună colegii noștri am adăugat o serie de prevederi prin care cerem mai multă transparență pentru ce este sub prag, iar noile formulare au fost redactate în așa fel – încât pot fi folosite atât pentru ce este supra, cât și pentru ce este deasupra pragului. Dar fără voință politică pentru a susține transparența, nu vom vedea niciun rezultat. Este extrem de important. Am vorbit și de dinamica pozitivă. În primul rând că statele au început să folosească tot mai mult date. Dar, în al doilea rând, avem de-a face cu digitalizarea. Din 2018 există obligația ca toate achizițiile publice da, supra pragului să fie digitale, dar să aplicăm foarte mare măsură și pentru ce se află sub prag. Și am redus în acest fel costurile administrative legate de procesarea datelor în mod considerabil. Sperăm ca cei doi factori coroborați să îmbunătățească situația. Deci aici m-am referit la partea juridică. Acum să trec și la partea tehnică. Ați uh, specificat pe bună dreptate că avem uh, platforme multiple, ceea ce creează probleme când vine vorba de raportare sau de o raportare uniformă. Aici nu avem niciun fel de mandat pentru a spune cum ar trebui să facă organizarea la nivel național. Și nici nu cred că ar fi o idee bună să impunem această uniformizare. Dar da, este bine să creăm standarde și să avem interoperabilitate între sisteme și formularele online ajută aici. Deci facem legătura între sistemele de achiziții online și baza de date TED, iar în acest fel vom vedea îmbunătățiri foarte mari, cu costuri foarte mici, cu povară administrativă foarte mică. Este important să creăm interoperabilitatea mai întâi prin crearea formularelor online, dar și prin uh, dialogul cu statele membre pentru a putea vedea cum s-ar putea face în practică. Și de asemenea trebuie să vedem dacă este nevoie și în ce măsură este nevoie de standardizare. În al treilea rând, m-am referit și la capacitate, m-am referit la profesionalizare, care se leagă foarte mult de licitația unică. Aici avem mai multe probleme. Este o situație complexă oricum, iar noi încercăm să simplificăm situația. V-ați referit, de exemplu, la cât de dificile sunt consultările. Am avut două runde de consultare. O primă rundă care a apărut foarte complicată unora, așa că am spus, haideți să reluăm și să simplificăm lucrurile. Am depus uh, eforturi mari și cred că am reușit în mare măsură. Dar va rămâne în continuare un subiect complex. De aceea ne trebuie capacitate și ne trebuie abilități de gestionare a acestui subiect. Și majoritatea statelor membre avem o lipsă abilităților în gândul profesioniștilor în domeniul uh, licitațiilor publice. Începește aprobarea actul de punere în aplicare pentru formularele online, avem nevoie de voință politică, iar aici sunt foarte plăcut surprins o serie de state membre care au fost reticente în trecut să își ofere sprijinul, acum sunt de partea noastră și începem să vedem că se formează o majoritate. Și să aduce în discuție mai puțin uh, problemele de politică și mai mult uh, de temei juridic și că poate încercăm prea mult. Și cum spuneam, temeiul juridic nu este atât de solid pe cât ar trebui să fie și credem că aici ar trebui să se ia măsuri serioase. De aceea avem nevoie de voință politică și aici. Și încă un aspect pe care doresc să-l menționez, care apare și în raport, dar poate ar fi trebuit să se atragă atenția asupra lui un pic mai mult. Avem două slăbiciuni importante. Una, unul din punctele slabe ale bazei de date este că este dificil să se identifice cine este cumpărătorul și cine este vânzătorul. Evident că astăzi este obligatoriu să se completeze aceste informații, dar dintr-o serie de motive tehnice este greu ca informații respective să fie 100% credibile. Este esențial pentru a înțelege cine vinde cui și pentru a vedea dacă există anumite modele care se repetă, de companii care cumpără mereu de la anumite companii și așa mai departe. Este ceva ce ar trebui să putem vedea, avem potențialul, dar momentan se întâmplă. Deci vedem că există probleme în unele state membre în acest sens și este ceva absolut esențial. Nu am vorbit despre toate punctele în joacă. Doresc să le discutăm pe toate, dar doream să fac uh, această doream să fac acest răspuns general în legătură cu un raport foarte mult așteptat. Wenn Sie Bericht sagen, dann meine Prima întrebare. Vorbiți despre acest raport? Nu, această notă de briefing. Da. Nu, nu, deci nu raport, ci documentul de briefing. Despre asta e vorba. Aber ich glaube, ich tue es doch nicht. Da. Ce pot să vă spun? Mm, nu prea sunt convinsă de ce îmi spuneți. Nu prea sunt convinsă Vorbiți despre date, despre date care ar fi corecte, dar le-am dat peste nas uh, celor din guvernul uh, maghiar în legătură cu anumite date, dar pare că lucrurile nu sunt așa cum uh, pare. Mă întreb, de ce avem aceste statistici? Sunt ele oare o bază, într-adevăr, pentru politicile noastre? Și dacă ne bazăm pe ele și pe deasupra nici nu sunt fiabile, uh, ne facem de râs. Și mă adresez acum DG Grow. De unde problema cu temeiul juridic? Temeiul juridic ar trebui să fie unul singur, protecția intereselor financiare ale UE indiferent de uh, licitația unică sau dacă sunt uh, suspiciuni de uh, corupție sau relație și așa mai departe. Pe noi ne interesează fiabilitatea propriu-zisă a datelor. În 2009 aveam 46% Um, acum avem o treime, mă refer la o treime din datele legate de aceste achiziții publice au dispărut cu desăvârșire. Ce facem cu baza de date care nu mai conține date? ce, avem, de ce ne dați impresia că ne putem baza și construi ceva pe, aceste, pe baza acestor cifre și statistici? Cum facem să spunem că progresăm, uh, uh, că desăvârșim piața internă, dar de fapt nu ne bazăm deloc pe ceva solid. Suntem pe nisipuri uh, mișcătoare toate aceste date și cifre. Legislația se spune că ne îndeamnă să promovăm concurența, dar cum demonstrăm că asta ea are loc? Cifrele sunt absolut nefiabile. Dacă puteți să reacționați, vă rog. Da, Aș dori totuși să nu nuanțez. Ați spus nimic din acestea nu sunt adevărate. Nu. Nu putem să spunem că e vorba numai despre acea licitație unică. Numai despre asta. Am discutat această problematică săptămâna trecută chiar la DJ Growth Growth în legătură cu un caz din Slovacia. Într-adevăr, licitația unică pune o problemă. Datele din baza de date nu sunt 100% perfecte, dar asta nu înseamnă că ele nu ne dau niciun fel de imagine a realității de pe teren și aceste imagini uh, sunt completate de alt uh, tip de informații, soft knowledge, pe care noi le primim direct de la statele membre, în dialogul nostru permanent. Deci, într adevăr este într asta o problemă uh, majoră. În scorbordul anual, uh, în tabloul de bord, spunem asta în fiecare an, e o problemă de metodologie, metodologia este insuficientă, dar nu înseamnă că datele nu reprezintă nimic. Licitația unică este o problemă. Vreau să spun asta. Uh, așa cum uh, vreau să recunosc că, da, bazele, baza de date este perfectibilă, dar nu înseamnă că datele conținute nu pot, fi, nu pot reprezenta o bază de plecare pentru politicile noastre. Care e problema cu temeiul juridic, întreabă doamna președinte? În 2014, legiuitorul, legiuitorii, cu toții, uh, de fapt, uh, când am conceput uh, tot această, această bază de date, eram încă departe de o digitalizare generalizată. Și intențiile erau bune cu acea simplificare a contractelor pentru a reduce deci, admin, poverile administrative pentru toată, toată lumea. Era o idee lăudabilă. Publicarea costurilor uh, online uh, nu reprezintă niciun fel de cost, de fapt. Acesta este adevărul. Și ați menționat și încetinela cu care uh, se mișcă lucrurile. Este adevărat, într-adevăr, de ani de zile lucrăm pe acest lucru. Trebuie oare redeschisă directiva? Nu eu sunt cel care va trebui să hotărească asta. Poate că nu trebuie neapărat revenit și modificat uh, directiva, nu, ci să lucrăm cu statele membre prin uh, acționarea um, implicării tuturora cerându-le statelor membre să-și manifeste buna credință și buna voință. Bineînțeles că nu biroul meu sau nu eu am să vin și o să spun că trebuie modificată directiva într-un fel sau altul. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere al politicilor, trebuie spus că 48% din uh, finanțări publice sunt efectuate prin procedura de achiziții publice. Noi trebuie să ne asigurăm că lucrurile merg uh, bine. Baza de date este ceea ce este. O bază de date, ea ne dă niște orientări și colegul a spus că nu avem, uh, uh, în momentul în care nu avem date fiabile și scădem, suntem sub un anumit prag, asta pune într-adevăr o problemă. Dar, într-adevăr, dacă am avea cerințe de raportare mai amănunțite, mai detaliate, asta ne-ar ajuta cu corectitudinea datelor. Aș spune că în anumite cazuri un procent în plus sau un minus nu schimbă viziunea de ansamblu sau nu ne ajută să identificăm exact problemele. Bineînțeles că cifrele, statisticile nu arată totul și nu ne indică potențialul uh, problematic. Adică nu cifrele o să ne arate neapărat care sunt problemele. Încercăm de la anumite țări să obținem anumite informații, mai multe informații, mai calitative, pe baza datelor pe care le avem deja. Nimeni nu vrea să vă dezamăgească all have to push uh, in the same direction in order to get a better database that we can monitor. Ce puteți face decât de la caz la caz să monitorizăm lucrurile mai bine, mai consecvent, peste tot, în diferitele țări, în diferitele regiuni și veți vedea în zilele următoare, veți primi un raport, raportul propriu-zis și veți vedea Uh, că ne-am concentrat pe 10 state membre uh, și am uh, arătat că doar patru dintre acestea, de fapt, respectă așa cum trebuie toate procedurile. Vă mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant să ascultăm ce aveți de spus. Vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr doamna Ayala Senda. Da. Eh, es verdad que hay unas obligaciones a nivel. Da, asta este o altă chestiune la alt nivel. Și știu că sub pragul de care vorbim avem multe dificultăți. Tot vorbim aici de foarte mult timp și mă întreb acum de ce vorbim atât de mult de single bid. Este cel mai vizibil, cel mai evident, dar știm foarte bine că sunt foarte multe licitații multiple bid care sunt de fapt false. Acest lucru are loc peste tot în toată Uniunea Europeană. Deci cred că în momentul de față Unii nu au știut cum să procedeze, dar alții au știut foarte bine și am ajuns la același rezultat. Deci vorbim aici de licitații cu oferta unic, dar avem și probleme când vine vorba de licitații cu oferta multiple. Și sunt oameni care încearcă să monetizeze situația, sunt de acord să ajutăm, să identificăm o posibilă problemă spre care încercăm să lucrăm acum, să analizăm mai în profunzime pentru următorul exercițiu financiar. Chiar dacă intrăm mai în amănunte acum, să știți că sigur vom da peste o surpriză. Să știți că nu mă refer aici la ceva legat de dumneavoastră sau ce, să fi spus dumneavoastră ceva rău, pur și simplu mă bazez pe cunoștințele mele spre sector. Vorbim uh, de achiziții europene și achiziții naționale și mai mult ca sigur că ne așteaptă multe surprize dacă intrăm în detalii. Ah, cu siguranță că în Europa este un subiect foarte complex și că trebuie să lucrăm foarte mult, deoarece au rămas atât de multe lucruri de rezolvat. Ce obțin instrumentele pentru identificare și publicare și în special pentru simplificare sunt importante. Nu putem să simplificăm prea mult contractele, deoarece unele sunt extrem de complexe, de exemplu cele de infrastructură. Dar sperăm că, având partea tehnică și voința politică a deci, dispoziție, putem să îmbunătățim lucrurile. Mulțumesc! Uh, well, uh, thank you. Dacă puteți să reacționați, da. Mulțumesc, doamnă președinte. N-aș mai avea nimic de adăugat, în afară că uh, aș uh, aprecia și eu că voința politică pare să fie într-adevăr foarte importantă în această ecuație în ce măsură achizițiile chiar sunt publicate în baza de date TED uh, ține, se pare, de voința politică. Aici uh, trebuie să acționăm și mai este și problema utilizării corecte a acestei baze de date. Oamenii care folosesc sistemul să fie formați așa cum trebuie și Comisia nu poate decât să dea orientări și sprijin și sfaturi, dar toate statele membre sunt cele care trebuie să se asigure că toate aceste linii orientative și manuale și ghiduri sunt implementate. Asta este cam tot ce vreau să vă spun. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte interesante. Am aflat multe lucruri, într-adevăr. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru munca dumneavoastră. Domnule Ackerman, punctul 6, diverse nimic. Următoarea ședință, 21 martie la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc foarte mult. O seară plăcută.